La seduta è ripresa. Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost deja transmis. Aveți comentarii pe marginea lui, deci eh, se consideră adoptate, adoptat procesul verbal al ședinței de ieri.